dorește nimeni să ia cuvântul, voi transmite rezoluțiile destinatarilor lor cât mai repede și dacă nimeni nu mai are comentarii, sesiunea